Bună ziua tuturor, îmi cer scuze pentru întârziere. Mai ales cer scuze celor foarte punctuali. Dar de data aceasta um, au fost probleme cu traficul. Avem uh, un mic subiect discutat la început. Ați văzut că ordinea de zi a fost modificată, s-a inclus regulamentul financiar pentru bugetul general al comunităților europene în legătură cu Serviciul European pentru Acțiune Externă. Ehm, raportorul este eh, colegul Farm care ne va explica despre ce este vorba. Deci este un punct adăugat la ordinea de zi de astăzi. Dacă sunteți de acord cu această modificare, Eh, trecem la punctele de fond. Mai întâi avem audierea publică, o politică europeană sustenabilă pentru Nordul îndepărtat. Este prima dată când discutăm eh, acest eh, subiect important în comisia noastră și După cum uh, știți, este o audiere foarte oportună și va fi utilă pentru uh, raportul uh, colegului Galler. Se află alături de noi astăzi trei experți, cărora le voi da cuvântul și pe care îi rog să respecte limitele de timp care le-au fost acordate, uh, pentru că oratorii pregătiți, experți ca dânsii, sunt pregătiți și pot să fie conciși, deci 10 minute. Mai întâi domnul Willy Ostrenk, directorul uh, Centrului de Cercetare Ocean Futures din Oslo, căruia îi dau cuvântul, mulțumindu-i pentru prezență. Vă rog. Well, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația la această audiere foarte importantă. Trebuie să vorbesc uh, despre geopolitica în zona arctică și, bineînțeles, uh, geopolitica se referă la relația dintre spațiul geografic și politica internațională. Și această relație, în principiu, este una foarte strânsă. S-a spus, citez, având în vedere că niciun stat nu este în afara geografiei, niciun stat uh, nu este, liber, nu este în afara luptei pentru geografie. Zona geografică despre care e vorba în prezentarea mea scurtă din această dimineață este spațiul zona arctică din nordul îndepărtat. Zona arctică atrage interese politice din partea unui număr din ce în ce mai mare de state din Europa și din Asia, mici și mari, polare uh, și multipolare. Și aceste interese sunt uh, legate de șapte aspecte geopolitice uh, interconectate ale regiunii. Uh, mai întâi avem locația geografică între trei continente și faptul că se presupune că această zonă are resurse industriale importante din punct de vedere strategic, mai ales petrol și gaz, uh, căile navigabile, uh, regimul său cu calotă glaciară care variază, folosirea sa militară și strategică, vulnerabilitatea și fragilitatea sa ecologică și afinitatea sa și faptul că aparține um, unor convenții uh, în legătură cu oceanele în, la nivel mondial. Voi vorbi despre legăturile dintre poziția geografică, căile navigabile și um, calota glaciară. Mai întâi voi vorbi uh, despre poziția geografică. Niciuna dintre zonele industriale majore din Rusia, America de Nord, Europa, um, Japonia sau China nu se află mai departe decât 3800 și ceva de mile nautice de la Polul Nord. Acest lucru înseamnă că aproximativ 80% din producția mondială din lume are loc la nord de latitudinea de 30 de grade nord și aproximativ 70% dintre toate metropolele se află la nord de tropicul racului. Deci, Oceanul Arctic este un fel de Mediterană industrială și se află între zonele economice cele mai avansate și uh, productive din lume, între zona europeană uh, Uh, euroatlantică și cea asiatică și pacific. În ceea ce privește comerțul internațional, între uh, puncte majore și uh, este scurtătoarea cea mai uh, potrivită dintre uh, aceste zone economice importante. În anumite condiții se pot folosi uh, trei rute arctice. Pasajul de nord-est la nordul Siberiei, pasajul de nord-vest care trece prin uh, arhipelagul uh, canadian arctic și calea transpolară din uh, afara apelor uh, naționale ale unor state. Pentru a ilustra potențialul uh, acestor căi navigabile în ceea ce privește distanțele, voi da une, câteva exemple. Distanța dintre Yokohama în, în Japonia și Hamburg în Germania este doar de 6600 mile marine prin, uh, pe calea de nord-est. Și acest drum este de 11.400 mile nautice prin canalul de Suez. Acest lucru implică o reducere cu 42% în distanța pe care trebuie să o parcurgă marfa prin uh, pasajul polar, prin calea polară, dacă aceasta este folosită, distanța va fi scurtată cu încă 700 de mile nautice. Deci, pe scurt, uh, avem, uh, iată, acest tabel. Majoritatea coastei Americii de Nord, a Rusiei, Japonia, Corea, Taiwanul sunt mai aproape de Uniunea Europeană um, ca distanță uh, pe parcursă de marfă prin uh, Oceanul Arctic decât uh, prin Marea Mediterană. Și lucru și mai important în termeni economici, vara se poate face economie de 10 până la 17 zile în transportul mărfii dacă se trece, mărfurilor dacă se trece prin Oceanul Arctic decât prin, uh, dacă se trece prin canalul de Suez. Bineînțeles, gheața, calota și icebergurile sunt problema cea mai mare în transportul de marfă în această zonă. Dar de astăzi, încălzirea globală va schimba în mod radical condițiile gheții uh, din nordul îndepărtat. Condițiile uh, ivernale vor semăna din ce în ce mai mult cu cele de vară. În perioada 76-1976-1790, calota glaciară în uh, Oceanul Arctic a, a scăzut, deci suprafața ei a scăzut cu un milion de kilometri pătrați, o zonă mai mare decât suprafața Norvegiei, Danemarcei și Suediei împreună. În ultimii 30 de ani, grosimea gheții în Oceanul Arctic Central a scăzut cu 42%. Și pe baza acestor uh, date științifice și a altora, modelele științifice arată că grosimea calotei va scădea cu încă 30% și volumul gheții va scădea cu 15 până la 40% până în 2050. Anumite modele chiar consideră că peste 20 de ani în Oceanul Arctic uh, nu va mai fi gheață vara. Tendința se accelerează și este una pe termen lung. Uh, calota migrează din ce în ce mai mult spre nord și grosimea calotei uh, scade. Aceste cifre ne arată că zonele de coastă din uh, zona Oceanului Arctic. Încet, încet se eliberează de ghețuri. Și uh, perioada de navigație în zonă a crescut de la 3 luni la 6 luni pe an și mai ales uh, pasajul de nord-est funcționează tot anul pentru transportul unor resurse strategice care trebuie să ajungă pe piețele uh, de pe latitudini mai sudice. Iată un, o uh, diagramă care arată modul în care uh, suprafața gheții scade în timp. Și pe perioada de iarnă gheața va fi uh, mult mai puțin uh, groasă. În ceea ce privește aceste căi, canalul sau ruta maritimă Cara din nordul Rusiei este cel mai bun exemplu uh, de rută care funcționează tot anul. Din 78 încoace, această rută a rămas deschisă folosindu-se spărgătoare de gheață și deci se folosește tot anul pentru transportul nichelului de la Ugarica și uh, Igarica la Murmansk. În ultimii ani, această rută a fost folosită și pentru transportul petrolului înspre piețele europene și americane. Pentru funcționarea acestei rute, astăzi, spărgătoarele de gheață nu mai sunt necesare. Șase spărgătoare de, de gheață moderne pot să funcționeze independent toată iarna și ele sunt suficiente pentru ca această rută să fie deschisă în mod permanent. și ne așteptăm ca astfel de rute, care se numesc și rute cu destinații arctice, să devină din ce în ce mai numeroase în următorii ani pentru transportarea resurselor regionale înspre piețele mai din sud. Și în acest sens, partea occidentală a, partea, a, a rutei de nord-est este mai ales este una dintre cele mai interesante, având în vedere că are legături uh, directe cu coridorul maritim nordic. Coridorul maritim nordic pornește din uh, Marea Albă până în uh, nordul Rusiei și se ajunge până la porturi eh, din eh, Marea Nordului. A fost eh, această rută a fost considerată un proiect interregional aprobat de Uniunea Europeană în 2002 cu parteneri din 22 regiuni și 8 țări. Coridorul este considerat de analiștii occidentali ca fiind legătura cea mai importantă dintre, citez, coridorul maritim nordic și pasajul de nord-est sau ruta de nord-est pentru a face legătura dintre nord-vestul Rusiei și Oceanul Pacific. Am încheiat citatul. Coridorul are și uh, o ramură transatlantică, făcând legătura dintre coasta de est a Americii de Nord cu um, zona arctică din Rusia. Această ramură a început să funcționeze în februarie 2008 când a fost livrat uh, prima cantitate de petrol uh, în SUA din uh, zona arctică a Rusiei. Și având în vedere că costurile transportului petrolului de la Murmansk în America de Nord sunt comparabile cu transportul din uh, Orientul Mijlociu, ă, transportul pe această cale va crește probabil ă, rapid pe viitor. Islanda are planuri pentru funcționarea acestei ramuri, ă, oferind facilități portuare de reparații și de încărcare a cargourilor, și nu doar uh, pentru ramura transatlantică, ci și pentru ramura care face legătura dintre nordul Rusiei și Uniunea Europeană. Un coridor de transport similar nu a fost încă creat în zona Oceanului Pacific. Dar există indicații că se va crea un coridor pentru a depăși uh, problema pirateriei în oceanele din sud și pentru a reduce dependența de livrarea petrolului uh, din Orientul Mijlociu. Și probabil China uh, va fi foarte importantă în dezvoltarea acestei căi strategice. Care este provocarea momentului actual? Din punct de vedere istoric, un, uh, o navă care merge de la Amsterdam la Yokohama prin coridorul maritim nordic și um, ruta, pe ruta de nord-est, nu ar trebui să treacă decât prin 400 de mile nautice uh, de condiții dificile cu gheață, adică 5 până la 6% din uh, drumul său. Peste mult, mai mult de jumătate din această rută trece prin ape internaționale neacoperite de gheață și aproximativ 40% uh, prin zonă uh, cu gheață, dar zone navigabile. În uh, secolul XIX, francezii au săpat pentru a crea um, canalele de Suez și de Panama pentru um, a reduce mult uh, distanța navigabilă dintre Orientul îndepărtat și Europa. Provocarea secolului 21 este depășirea obstacolului um, calotei glaciare, care oricum scade foarte mult, prin cooperare internațională și prin îmbunătățirea tehnologiei de transport nautic, naval. Și acest lucru trebuie să fie posibil uh, dacă diferitele țări își reunesc resursele dincolo de frontiere. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, profesor. Mulțumesc, domnule profesor Ostring. Acum are cuvântul domnul profesor Valur Imghi Mundarson, îmi cer scuze că mi-e dificil să pronunț acest nume, din uh, Universitatea din Reykjavik. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Don't worry about uh, pronouncing my name. You're not the first one having difficulties with it. <laughs> Mulțumesc, nicio problemă, multă lume nu prea poate să-mi pronunțe numele. Mă ocup de geopolitica resurselor naturale. Uh, prezentarea mea se bazează pe un raport pe care l-am pregătit în această vară pentru Parlamentul European. În acest raport mă concentrez asupra două aspecte. Discutăm despre resurse, asta potrivit datelor furnizate de un studiu din 2008, 30% din gazele nedescoperite și petrolul nedescoperit se situează în zona arctică. Gazele naturale există în uh, zona arctică și tocmai de aceea ne concentrăm acum asupra unor factori ce țin de accesarea acestor resurse naturale, astfel încât să um, reușim să investim în resurse alternative de energie. În principal, studiul se axează pe implicațiile geopolitice și legale în ceea ce privește resursele naturale din zona arctică și ne gândim aici la, câteva, la câțiva factori importanți. Discutăm despre uh, locația geografică, despre rolul Convenției ONU privind drepturile și limitele teritoriale pe zonele maritime, de asemenea, discutăm și despre tensiunile care pot să apară între diferitele state din zonă în acest sens. Sigur, discutăm aici despre Statele Unite, Canada, Rusia, Norvegia, Danemarca, Groenlanda. Există tensiuni, potențiale tensiuni geopolitice la acest nivel. Există de asemenea și interesul, de, interesul altor state, cum ar fi China și cum ar fi uh, statele membre ale Uniunii Europene. Gazul din, uh, gaze naturale din zona arctică ar putea deveni disponibile în viitorul apropiat. Resursele de petrol uh, interesul pentru resursele de petrol din Orientul Mijlociu ar putea să se mute, să traverseze către zona arctică, dacă estimările noastre sunt corecte. Depozitele de gaze și petrol se află în zone nedisputate. Singura excepție este reprezentată de dezacordul ce există acum între uh, Statele Unite și Canada privind Marea Beaufort. Nu avem niciun motiv să credem că însă acest conflict va escala. Există și un conflict în ceea ce privește pasajul de nord-est între Statele Unite și Canada și este implicată și Rusia. Iată, iarăși o situație la nivelul apelor internaționale. Însă, țin să spun că interesele ter teritoriale nu necesită neapărat soluții urgente. Mai degrabă, acestea nu generează conflicte interstatale, ci amână dezvoltarea. Dată fiind lipsa unui mecanism ONU pentru a soluționa astfel de conflicte, planează o oarecare incertitudine la acest nivel. Ambivalența privind guvernanța arctică are loc din cauza mai multor factori. În primul rând, trebuie să... În primul rând, nu există la nivel ONU puterea de a soluționa astfel de dispute interstatale. De aceea, părțile, cele cinci părți implicate trebuie să fie într-un proces de negociere pentru a soluționa potențiale conflicte. Problema este însă că conflictele interstatale nu pot fi ignorate. Este nevoie de cooperare multilaterală la acest capitol. Problema este însă că în zona arctică există anumite chestiuni ce țin de Uh, potențialele conflicte, mai ales date fiind disputele teritoriale și disputa privind exploatarea resurselor naturale. Cea mai uh, controversată problemă privind guvernanța arctică este implicarea colectivă a celor cinci părți. S-a discutat despre acest lucru la întâlnirea din Groenlanda din 2008. Cele cinci state arctice trebuie să asigure securitatea și durabilitatea în zonă, implicând și Islanda, Finlanda și Suedia. De asemenea, populațiile indigene trebuie și acestea implicate. Guvernul canadian a, organizat un tine de follow-up în martie 2010 pentru cele cinci state arctice. Această întâlnire a fost însă un eșec din multe puncte de vedere, consider eu, pentru că Hillary Clinton a declarat public că guvernul canadian nu a invitat și celelalte părți direct implicate la această întâlnire. Este însă prematur să ne pronunțăm asupra guvernanței arctice. Există, desigur, argumente care pot fi aduse pentru o cooperare crescută între statele arctice, astfel încât să prevenim disputele teritoriale și escaladarea acestora. Tin să spun că astăzi ceea ce se întâmplă în zona arctică reprezintă o mobilizare o mobilizare nu pentru militarizare, ci pentru intervenție la nivel politic. Acum, um, actorii importanți activează în zona arctică, ținând cont de legislația internațională. Discutăm însă despre um, discursurile de suveranitate și discursurile naționaliste care există și ele, dar care uh, dacă are loc o dezvoltare propice, nu au uh, cum să dăuneze evoluției. Aș dori să subliniez încă un lucru și ajung la final. Câteodată, chiar dacă tensiunile sunt minime, retorica poate să ducă la realități politice. De exemplu, când rușii au uh, plasat steagul uh, Uh, la Polul Nord în 2007, s-a ajuns la o situație în care știm foarte bine ce s-a întâmplat. Uh, părțile direct vizate au reacționat și au avut loc reacții naționaliste în Canada, de exemplu. De asemenea, și politica arctică a Statelor Unite a, a avut de suferit. Din această perspectivă, retorica și evoluțiile geopolitice pot să fie interconectate în această regiune. Vă mulțumesc! Grazie, profesor. Mulțumesc, domnule profesor. Acum, uh, uh, ultimul expert este Mm, doamna Jane Reynolds de la Direcția Generală um, Mediu. Vă rog. Uh, thank you very much for this uh, opportunity to present the European Commission's approach. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă prezenta poziția um, comunității europene în legătură uh, cu zona arctică. Uh, Uniunea Europeană se află în apropierea zonei arctice. Trei dintre statele sale membre sunt uh, zone arctice. Multe dintre politicile și programele Uniunii Europene au efecte directe sau indirecte asupra zonei arctice, inclusiv uh, uh, cercetarea în care am investit aproximativ 200 de milioane de euro dincolo de contribuțiile statelor membre în domeniul uh, mediului, în domeniul transportului, politicii maritime, pescuitului și energiei. De asemenea, suntem foarte activi în uh, numeroase alte domenii. Mă gândesc, spre exemplu, la dimensiunea mordică, Marea uh, Barents, în care, uh, și convenția legată de aceasta la care Comisia este parte semnatară. De asemenea, Convenția pentru protecția animalelor uh, marine. Iar zona care a fost descrisă de domnul profesor Östreng este o zonă deosebit de importantă. Uniunea Europeană este parte la convenția care protejează această zonă. Acum, în ceea ce privește legăturile economice, Uh, și dincolo de toate legăturile politice și uh, comerciale, uh, discutăm aici despre regiunea arctică. Și această regiune se, este transpusă în politicile Uniunii Europene. De aceea, statele membre care sunt uh, țări arctice au un interes legitim față de această regiune și în uh, decembrie 2009 Consiliul a fixat prioritățile față de această regiune și anume să se uh, protejeze mediul și populațiile indigene care locuiesc în această regiune. De asemenea, e nevoie de o dezvoltare sustenabilă pentru nordul îndepărtat. Ne bazăm pentru aceasta pentru conven pe convențiile deja existente și pe Convenția națională Unite legată de uh, Nord. De asemenea, căutăm și alte posibilități noi de dezvoltare. Vedeți că Consiliul consacrat acestui subiect, uh, Consiliul Arctic, uh, are o importanță deosebită și a atras, uh, și-aș dori să atrag atenția asupra deciziilor și recomandărilor adoptate cu ocazia acestui uh, Consiliu. Și cred că în acest sens Comisia poate să-și aducă o contribuție.